Okay, colleagues, can I bring the meeting to... Dragi colegi, v-aș ruga să începem. Mai întâi, haideți să adoptăm ordinea de zi. E toată lumea mulțumită de ordinea de zi, mulțumesc. Și acum haideți să aprobăm procesele verbale. E vorba de reuniunea din 6 septembrie și 17-18 septembrie anul curent. Toată lumea e de acord. Mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi, simplificarea transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, un aviz al domnului Pircăr. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat să rezolv câteva probleme tehnice. Um, e vorba de o propunere foarte importantă care vizează simplificarea transferului de autovehicule care sunt deja înmatriculate într-un stat membru și despre modul în care acestea circulă în Uniunea Europeană. Comisia competentă pe fond este IMCO nu cunoaștem calendarul și nu știm când se va vota la IMCO, dar noi am profitat de această ocazie pentru a pregăti un aviz la timp. Deci este vorba de un aviz uh, al Comisiei TRAN. Am uh, ilustrat câteva puncte pe care doresc să uh, le prezint mai în detaliu și din câte știu eu, avem timp să depunem amendamente până pe data de 16 noiembrie. Deci până atunci vom avea, desigur, și suficient timp pentru alte dezbateri. La început doresc să menționez elementele cheie ale regulamentului care stă la baza avizului și apoi să discut despre propunerea comisiei pentru ca ulterior să vă prezint și uh, care sunt elementele care vizează avizul nostru al celor uh, da, din uh, domeniul transportului. Haideți mai întâi să analizăm obiectivele. În primul rând este vorba despre transportul uh, Uh, liber, transferul liber de autovehicule în Uniunea Europeană care sunt deja înregistrate, înmatriculate într-un alt stat membru. Deci vrem să existe un asemenea transfer pentru că este foarte important pentru uh, piața second hand, este foarte important și în ceea ce privește schimbarea de reședință și și în ceea ce privește uh, Uh, șederile pe termen limitat într-un alt stat membru, pentru că există pensionari care preț de câteva luni trăiesc într-un alt stat membru și vor să se deplaseze cu mașina personală. E bine, pentru toți aceștia trebuie să existe o reglementare simplificată și, de fapt, acesta este obiectivul principal pentru a reduce povara administrativă în ceea ce privește omologarea autovehicului într-un alt stat membru. Vrem ca omologarea să fie cât mai uh, facilitată cu putință. Costurile administrative de astăzi sunt de vreo 1,5 miliarde de euro pe an. Și dacă analizăm fiecare caz în parte, dacă analizăm fiecare stat membru în parte, vedem foarte clar că e nevoie de un circuit uh, adevărat de la o autoritate la alta pentru a Um, înregistra un autoturism omologat într-un alt stat membru. Ei bine, este vorba practic despre această reomologare și obiectivul ar trebui să fie următorul. Ca un uh, autoturism, odată ce este omologat și înregistrat într-un stat membru, uh, să fie înregistrat de fapt în toate statele membre, deci să fie o uh, înmatriculare valabilă pretutindeni. Un alt obiectiv este cel al combaterii abuzului și a furtului de plăcuțe de înmatriculare. Este este un, o nișă uh, infracționară extrem de activă și noi vrem ca acum, prin aceste instrumente care ne sunt puse la dispoziție, în special articolul 5, să combatem acest fenomen. E vorba în special de acele condiții care uh, sunt uh, care trebuie respectate și care apar la considerentul 6 și este vorba și despre refuzul înmatriculării. Propunerea Comisiei se bazează pe acea noțiune de reședință uzuală. De fapt, așa se stabilește în ce stat membru e uh, înmatriculat un autoturism, un autovehicul. Deci trebuie să vedem exact ce înseamnă acea reședință uzuală. Apare în uh, articolul 3 din propunerea Comisiei se dorește uh, stabilirea unui termen unitar pentru reacordarea înmatriculării în funcție de reședința uzuală. Există însă în continuare diferite practici la ora actuală și uh, Uh, cel mai scăzut termen uh, este din Danemarca, cu două de două săptămâni de la uh, notificare. Belgia are deja șase luni care sunt propuse și în textul comisiei, iar celelalte state membre se află undeva pe la mijloc. Trebuie să discutăm pentru că vrem să avem un termen de bun simț, nici prea scurt și nici prea lung, pentru a evita abuzul. Această propunere este reglementată la articolul 4. Apoi, este vorba și despre schimbul electronic de date între autoritățile de înmatriculare și ceilalți actori. Asta apare la articolul 7. Este un subiect foarte important pentru că fără acest schimb de date electronice între autoritățile de înregistrare, nu poate să existe o simplificare. Trebuie să existe un acord exprimat, există câteva uh, competențe de care trebuie să dispună autoritățile competente, mai ales cu privire la respectarea standardelor, iar uh, schimbul de date, uh, atâta timp cât este bine reglementat între aceste autorități, nu poate decât să ne aducă avantaje. În principiu, trebuie să menționăm și uh, recunoașterea reciprocă a documentelor de înregistrare, documentelor tehnice. Chiar dacă Um, procedura este diferită în statele membre, verificarea tehnică, de fapt, este una standard și, de fapt, pe asta se bazează și textul Comisiei în ceea ce privește procedura unitară. De asemenea, cu privire la uh, înregistrarea temporară, care este reglementată la articolul 6. Acolo este vorba în special de autovehicule second-hand care sunt uh, cumpărate într-un alt stat membru și care trebuie transferate, iar la 8 este vorba despre reglementările pentru, ce, pentru transportatorii care Uh, duc la bun sfârșit transferul de autovehicule. Pot să vă spun că propunerea aceasta este foarte fezabilă, nu lasă loc de critică foarte mult și eu cred că, pe ansamblu, este o propunere pe marginea căreia putem să lucrăm și putem să ne atingem obiectivele. Ce am făcut eu în propunerea mea de aviz? Uh, practic am venit cu idei uh, care să consolideze și nu să corecteze propunerea inițială, pentru că mai există loc de a clarifica anumite aspecte pe aici, pe acolo. Pe scurt, care este avizul meu? Ce idei am inclus în avizul meu? Uh, salutăm și consolidăm următorul obiectiv, că există uh, eforturi în vederea debirocratizării și a uh, Uh, reducerii poverii administrative, care automat se traduce și printr-o reducere a costurilor. Deci vrem să avem o procedură simplificată și ieftină. În al doilea rând, Președintele nostru Brian Simpson a fost uh, raportor în ceea ce privește cele 20 de îngrijorări preponderente ale cetățenilor noștri. Și ceea ce am uh, decis noi cu privire la cele 20 de îngrijorări sunt lucruri pe, de care am ținut și eu cont la amendamentul 1 și la amendamentul 2. În al treilea rând, în avizul nostru trebuie să ne axăm foarte mult pe simplificarea procedurală. În același timp, trebuie să asigurăm, uh, uh, trebuie să oferim siguranța uh, transportului rutier. Nu cred că are rost să ne gândim acum la niște reglementări detaliate, detaliate sau să inventăm noi bariere, pentru că ideea este că în anumite state membre avem reglementări diferite. Dar ar trebui mai degrabă să ne limităm la această propunere a Comisiei, care într-adevăr prezintă o propunere de unificare. Și uh, ideea este că dacă vom avea un text uh, amendat cu 200 de amendamente, e foarte clar că rezultatul va fi vreo 100 de complicații. Așa că îi rog pe toți colegii interesați să se limiteze strict la ceea ce ar viza o unificare uh, în vederea uh, respectării intereselor cetățenilor europeni. În al treilea rând, avem nevoie de o abordare coerentă, pentru că avem pachetul cu privire la siguranța transportului și de dragul acțiunii logice, ar fi bine să ținem cont de acest pachet și de modul în care sunt implementate toate normele în vigoare în statele membre. La urma urmei, e vorba de acceptarea unui autovehicul uh, care e înregistrat într-un alt stat membru, cu toate verificările tehnice și de um, uh, exprimarea acordului ca acesta să participe la trafic într-un alt stat membru. Deci există câteva standarde de securitate care trebuie să fie unitare și respectate de toate părțile interesate. La amendamentul 5 am menționat faptul că deținătorul documentelor de înmatriculate nu trebuie să fie aceeași persoană cu proprietarul uh, autoturismului. Haideți să ne gândim la companiile de leasing sau de intermediere, unde proprietarul e clar că este altul decât cel care se deplasează cu autovehiculul respectiv la un anumit moment. E foarte important ca standardele cu privire la protecția datelor să fie respectate pe deplin în ceea ce privește transferul de date în, în manieră electronică și mulțumesc pentru propunerile concrete care au fost făcute în acest sens, propuneri de care de fapt am ținut cont și pe care le-am incorporat în amendamentele mele. Un ultim aspect, dragi colegi, se referă la faptul că există um, reglementări naționale care rămân neatinse, mai ales când vine vorba de uh, mediatorii transferurilor. Atunci când vine vorba de acești uh, handleri, de mediatori, nu trebuie să intervenim la nivelul reglementărilor uh, naționale, mai ales în ceea ce privește și plăcuțele provizorii. Noi, de fapt, ne limităm la uh, transportul trans frontalier Și suveranitatea națională rămâne în vigoare în ceea ce privește uh, marcarea plăcuțelor uh, provizorii. Pentru asta avem actele delegate. După cum am anunțat, trebuie să stabilim termenul de uh, omologare eu nu am umblat la acesta pentru că am văzut că termenul propus este de șase luni deocamdată, dar cred că putem să mai discutăm cu ceilalți colegi să vedem dacă e de bun simț ceea ce se propune sau nu. Am o întrebare și către comisie cu privire la aliniatul 5, în care se spune că autoritatea um, Um, poate să, autoritatea competentă poate să mm, respingă o cerere de înmatriculare. Și vreau să știu dacă se întâmplă asta, uh, dacă se poate întâmpla asta uh, dacă termenul a fost depășit. E de bun simț, dar vreau să știu exact uh, ce se întâmplă. Se întoarce autovehiculul în țara de origine, se face iarăși verificarea tehnică, pentru că mi se pare că lipsesc câteva elemente practice și poate că ne poate ajuta Uh, poate ne poate ajuta comisia pentru a vedea exact cum anume se face verificarea în uh, statul nou. Deci este vorba despre respingerea unei cereri de înmatriculare, cred că ar fi cel mai rău lucru să se uh, ca respingerea să fie urmată de uh, întoarcerea autovehiculului în țara de origine. Cred că toate verificările ar trebui să fie întreprinse în statul nou. Uh, am acum rugămintea de a nu pierde din vedere obiectivul acestui aviz. E vorba de reglementări care vizează strict sectorul de transport, să nu fie exprimate în amendamente doleanțe care nu fac altceva decât să uh, rezulte într-un document uh, alambicat. Less is more, deci mai uh, puțin pentru mai mult și în acest, pe, pe acest ton uh, vă mulțumesc de pe acum pentru comunicare. De la SND, domnul Paniu. Domn, coleg, Domnule președinte, dragi colegi, acest uh, regulament uh, referitor la simplificarea matriculării vehiculelor cu motor între statele membre care ține cont de una dintre marile preocupări ale cetățenilor europeni exprimate în uh, raportul Comisiei IMCO și care, iarăși, este extrem de important atât pentru întreprinderi cât și pentru cetățeni. Totuși, dați-mi voie să constat că problema reînmatriculării este una minimă. Reînmatricularea vehiculelor în conformitate cu o normă comunitară nu întâmpine dificultăți particulare. Recepția vehiculelor uh, particulare este obligatorie de multă vreme și Tocmai de aceea, reînmatricularea se efectuează imediat pe baza unui certificat de înmatriculare care este armonizat în conformitate cu uh, Directiva 37 din 1989 CE. Și tocmai de aceea nu cred că trebuie ca graba să fie o perspectivă rezonabilă pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice. Comisia Europeană a publicat mai multe propuneri legislative în luna aprilie pentru a încadra mai bine controlele tehnice ale vehiculelor cu motor și ale vehiculelor utilitare în Europa. Și acolo, regulamentul legat de simplificarea reînmatriculării vehiculelor cu motor între statele membre este vizat direct de această nouă propunere. Spre exemplu, direct, directiva legată de periodicitate periodicitatea uh, controlelor la vehiculele cu motor este, se ocupă deja de acest uh, domeniu. Avem mai multe regulamente care vizează modificarea mm, profundă a legislației în mai multe state membre și deci nu este un lucru rezonabil, iar uh, climatul de încredere necesar pentru o asemenea măsură ar fi absent și tocmai de aceea, având în vedere că vrem coerență între uh, textele legislative, aș dori ca examinarea actualei propuneri să nu apară decât după ce se termină negocierile privind uh, pachetul uh, privind controlele tehnice mai ales ținând cont de Directiva 37 din 27 aprilie 1991 uh, legată tocmai de această propunere de regulament pentru controlul uh, periodic al vehiculelor cu motor și al remorcilor uh, acestora. Deci aceasta a fost poziția noastră, domnule președinte, dragi colegi. Mulțumesc, domnul Debaca, din partea liberalilor. Mulțumesc, președinte. Îi mulțumesc raportorului pentru aviz. Este într-adevăr important pentru noi să ne concentrăm asupra aspectelor de transport aici. Într-adevăr, Comisia ne-a oferit un punct de plecare bun și o propunere bună și cred că trebuia să luăm măsuri, pentru că cetățenii resimt consecințele acestei lipse de transparență a regulilor europene și cadrul european propus de comisie este unul necesar. Un aviz foarte bun din partea raportorului care s-a ocupat de mai multe elemente care ne-au intrat și nouă în atenție. Cred că este foarte bine să facem uh, o legătură cu pachetul privind siguranța rutieră și Au existat mai multe bune, uh, propuneri bune și uh, propunerea cu doi ani uh, în loc de patru ani mă întreb dacă este fezabilă și poate ar trebui și Comisia să ne spună câte ceva. Apoi, în ceea ce privește protecția datelor, din punctul nostru de vedere, este un element extrem de important care trebuie să fie inclus și în această propunere. Cred că este important să subliniem Uh, simplificarea administrativă, pentru că uneori uh, noi complicăm lucrurile aici la Parlament și trebuie să reducem formalitățile administrative atât pentru cetățeni cât și pentru firme, pentru companii așa cum a spus și raportorul. Apoi Comisia ar trebui să verifice în mod uh, regulat dacă autoritățile competente respectă acest regulament, tocmai pentru a asigura simplificarea reînmatriculării acestor vehicule. Bineînțeles, controlele in de competența statelor membre, dar este important ca și acestea să fie încurajate să organizeze controalele într-un mod uh, eficient pentru a minimaliza povara administrativă. Uh, aștept cu interes această discuie și pe viitor, cu, atât cu raportorul cât și cu raportorii din umbră. Doamna Lichtenberger, din partea verzilor. Mulțumesc. Eu sunt mereu fericită când zăresc câte o poveste de simplificare. De exemplu, mai ales cu privire la uh, activitățile transfrontaliere. Dar uh, am o rezervă de la bun început. Uh, Va trebui să fim foarte atenți la modul în care se implementează lucrurile în statele membre, pentru că de fiecare dată când vine vorba de normele de simplificare, constatăm că implementarea variază atât de mult de la un stat la altul, încât până la urmă rezultatul este aproape nul pentru cetățeni. Și asta ar trebui să fie un subiect care să fie menționat central. Mulțumesc domnului Pirker pentru faptul că a menționat verificarea tehnică. Aveți dreptate. Ce se întâmplă în momentul în care e respinsă o cerere? Pentru că trebuie să, trebuie să se poată circula sau se circulă mai apoi cu plăcuțele vechi. Și asta este o problemă de care trebuie să ne ocupăm. Eu cred că în ceea ce privește reședința obișnuită, uh, din nou uh, ne, ne vom confrunta cu probleme. Am văzut asta a cincea sau poate chiar a zecea oară la juri, pentru că există definiția italiană a reședinței obișnuite și e o mare problemă dacă o generalizăm. Sunt de acord și cu uh, colegii mei din Franța că trebuie să fim foarte uh, atenți E foarte, implicat, e foarte important uh, ca standardele tehnice și nu numai să fie uh, egale în toate statele membre. Și controlele care sunt efectuate să fie efectuate la obiect, cu cea mai mare seriozitate. Aceste povești, uh, de fapt, au implicații uh, în ceea ce privește asigurarea Uh, mai ales în caz de accident. Și trebuie să vedem exact v-ați gândit și la asta, pentru că lipsa unor documente și um, erorile care pot să apară pot să influențeze direct uh, rezultatul. Eu nu cred că vom avea de-a face cu un val de transferuri și reînmatriculări. Nu cred că spun un secret în momentul în care vă spun că, în special, studenții care uh, studiază în străinătate nu își uh, anunță mașina uh, pentru că astfel procedează pentru a se feri de tot felul de taxe și de amenzi, de plata unor amenzi și așa mai departe. Nu vreau să mai menționez europenii din Bruxelles, în cazul cărora am constatat uh, uh, un comportament similar. Eu nu cred că va avea loc un val de reînmatriculări, dar este important să existe norme clare pentru cei care doresc o reînmatriculare a autovehiculului lor. Mm, sigur că îmi convine foarte tare dacă avem și o clauză cu privire la protecția datelor în momentul în care se face un transfer și aștept uh, cu nerăbdare să clarificăm toate aceste întrebări împreună. Mulțumesc! În aminte, înainte de a-i da cuvântul domnului Vandale, vreau să urez bun venit unui grup de 15 studenți uh, care se află pe ultimele rânduri. Sunt de la Institutul Leiden, din Universității Leiden pentru Administrație Publică. Peter Van Dalen, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru politic e de părere că aici, de fapt, avem o altă măsură de a uh, finaliza piața unică și de a o apropia de cetățenii europeni. Și tocmai uh, de aceea este foarte important acest uh, raport. Mă interesează însă reacția Comisiei față de mai multe amendamente, mai ales în ceea ce privește numeroasele. O secundă, avem probleme cu interpretarea. Nu cu interpretarea, domnule președinte, dar ne deranjează uh, un sunet perturbator în căști. E, e din ce în ce mai problematic. Se întâmplă în germană. Și nici nu este interpretare în franceză, domnule președinte. A, păi atunci nu știu. Yeah, <laughs> when there is no French uh, interpretation, I have to stop, of course. Păi dacă nu e interpretare, domnule președinte, trebuie să mă opresc. Îmi pare foarte rău. Nu știu cum putem să clarificăm această problemă. E bine acum, e bine acum. Iată, Germana iese mai clar, spune președintele. Cabina franceză, sunteți cu noi? Cine a pus stăpânire pe microfonul cabinei franceze. E, suntem ca la Eurovision. Paris, ești cu mine? <laughs> Ca la telefon. Hai, Peter, să mai încercăm o dată. Oare vorbesc eu prea tare, domnule președinte, spune domnul Vandalen. Nu, e așa un cârâit în căști. Eu uh, nu sunt cel care face acest zgomot, domnule președinte. Domnule președinte, eu uh, ia, o iau de la capăt. Este o propunere crucială pentru a apropia și a, piața unică de cetățenii europeni și pentru a o finaliza. Spuneam asta la început. Și uh, suntem foarte apropiați de ideile raportorului, dar avem câteva întrebări concrete către Comisia Europeană în ceea ce privește amendamentele depuse. Uh, E vorba de acele amendamente prezentate de domnul uh, raportor cu privire la noul regulament, în special amendamentul 7 în ceea ce privește handlerii și plăcuțele provizorii de matriculare. Raportorul spune că e nevoie de o perioadă de trei luni pentru a se circula astfel. Ei bine, am văzut că există piața second hand și că aceasta a fost direct afectată de tot ceea ce s-a întâmplat recent uh, în acest sector. Și atunci mă întreb, e oare suficient trei luni? Întrebarea mea către comisie este următoarea. Amendamentul raportorului este unul acceptabil pentru ei? Deci asta este vorba, aici este vorba despre amendamentul 7. Mulțumesc. Thank you. Mr. Koch. Domnul Koch. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, domnului Pircăr. Deja au fost abordate subiectele pe care vreau să le menționez și eu. Am o problemă de coerență în ceea ce privește controlul tehnic al autovehiculelor. Pentru că se spune că în momentul în care se schimbă proprietarul trebuie control tehnic, dar e nevoie de control tehnic și în momentul în care are loc acel transfer uh, transfrontalier. Mi se pare că e prea mult. Domnule Pircăr, cum putem să rezolvăm asta? Mulțumesc. Și acum în numele comisiei, domnul Gocăr. Bine ați venit, domnule Gorcar, la Comisia pentru Transport. Noi suntem uh, foarte prietenoși cu cei uh, care sunt, nu sunt din sfera DigiMove. Vă mulțumesc mult pentru invitația de a participa aici. Salutăm proiectul de aviz, credem că e un text foarte bun și ne bucură să vedem că s-a reacționat atât de bine la propunerea comisiei. Înțeleg că există o serie de amendamente care au ca scop o clarificare și o precizare a propunerilor. Suntem gata să discutăm despre toate aceste lucruri și bineînțeles că putem să vă spunem că majoritatea ideilor dumneavoastră nu sunt problematice. Din discuțiile de astăzi ne dăm seama că amendamentele privind uh, înregistrarea provizorie și validitatea acestea și termenii de validitate de 3 luni noi am propus în proiectul nostru să lăsăm acest lucru pe seama actelor delegate, deci încă nu știm care va fi durata cea mai uh, potrivită. Nu știm dacă asta apare în text în sine. În ceea ce privește programarea de raportare, noi am propus 4 ani, aici se propun 2 ani, eu cred că ar putea fi o perioadă prea scurtă. Și poate că nu am avea cum să elaborăm acest lucru într-o perioadă atât de scurtă. Mai sunt alte întrebări? A, referitor la asigurări. Această propunere nu se referă la asigurări. Deci nu pot să fac comentarii în legătură cu chestiunea asigurărilor astăzi aici. Însă vă pot spune că, în general, salutăm faptul că aceste probleme sunt ridicate aici și sperăm ca ulterior toate îndoielile să fie spulberate la discuții. Mulțumim! Domnule Pirker, aveți ceva de adăugat? Uh, Vreau doar să mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute. Cu siguranță e o problemă de încredere, în primul rând. Să așteptăm pachetul de siguranță a transportului cu prevederile incluse sau nu. Eu cred că ar dura prea mult și am trena mult prea mult cel mai bine este să gândim în completare, dacă vreți, și să ne așteptăm la uh, acele uh, standarde de siguranță a transportului uh, unificate, unitare, ca ele să fie implementate mai apoi, să fie respectate. Sigur că putem să avem opinii diferite, pentru că durează până aceste norme sunt implementate și respectate în egală măsură în toate statele membre. De aceea, eu tind să spun că ar trebui să venim cu încredere a priori și să plecăm de la premisa că dacă aceste prevederi vor veni, să, uh, atunci acestea vor fi și implementate. Și este în interesul tuturor să încercăm de pe acum să avem o simplificare, um, o simplificare care să se traducă și printr-o reducere a costurilor administrative pentru cetățenii europeni. Dar, uh, desigur, fără a sacrifica niciun pic din securitate și din siguranța transportului. Sigur că mai e loc de dezbatere aici, tocmai de aceea aștept amendamente și vreau să mulțumesc de pe acum tuturor uh, colegilor pentru acordul care a fost deja exprimat în mare parte cu privire la ceea ce se întâmplă cu acest aviz. Mulțumesc. Domnul Van Dalen, punct procedural. Eh, Domnule președinte, nu vreau să îngrezuiez, să îngrunez pe eh, situația unei persoane care vin de la comisie, însă am întrebări în legătură cu amendamentul 7, vorba de uh, validitatea înregistrării plăcuților provizorii de matriculare. Poate că ar trebui să așteptăm să se întâmple anumite lucruri, însă voi primi oare un răspuns în uh, scris sau astăzi aici? Deci, domnule de la comisie, ce ne puteți spune? Eu am menționat pe scurt acest lucru. Propunerea comisiei sub forma actuală lasă acest lucru uh, pentru actele delegate. Nu ne-am gândit încă la durata, la validitatea plăcuțelor provizorii de înmatriculare. Deci va trebui să analizăm lucrurile și să vedem care e perioada cea mai potrivită. Mulțumesc. Da, deci încă se mai gândesc, Peter, asta ideea. Bine, dragi colegi, termenul pentru amendamente e 16 octombrie și votul la Comisia Transportului va avea loc pe 27 noiembrie. Încă nu știm când se va vota la IMCO, însă principala dată pentru noi este 16 octombrie, ca termen de înaintare amendamentelor. Vă mulțumesc, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene. Domnul Ugias este raportor, aveți cuvântul. Grazie Presidente Simpson, uh, ringrazio anche i colleghi per i numerosi emendamenti presentati, che sono in totale... Vreau să le mulțumesc în primul rând colegilor pentru nenumăratele amendamente care s-au înaintat, peste 300 mai exact, Asta arată cât atenție acordă toate grupurile politice, cât atenție acordă acestea problemei sloturilor orare. Nu voi putea trece în detaliu fiecare amendament înaintat și îmi cer scuze față de colegi, însă sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vedea ce putem face la ședințele raportorilor din umbră. Raportori cu care știu că voi putea colabora pentru a soluționa toate uh, problemele. Amendamentele înaintate se referă la anumite chestiuni sensibile, cum ar fi creșterea celui prag la 85% sau trecerea la, la acele tarife pentru rezervarea sloturilor orare. Deci, în orice caz, în amendamente e vorba despre soluționarea problemelor existente. Eu cred că e nevoie de un efort major din partea tuturor celor implicați. Pentru a ajunge la un compromis util pentru îmbunătățirea capacității aeroportuare și, bineînțeles, trebuie să facem față și exigențelor industriei deci de aceea noi toți ar trebui să ne dăm seama ce răspundere avem. Trebuie să ne străduim împreună pentru a soluționa, pentru a fi la înălțimea exigențelor din acest sector, exigențe actuale și viitoare. trebuie căutat un compromis aici, în cadrul Parlamentului European. Avem nevoie de un compromis cu Consiliul în legătură cu aspectele majore, cum ar fi lungimea seriilor și uh, creșterea acelui procent, acelui prag. Vreau să le spun colegilor care au prezentat o foaie de parcurs pentru votul de pe 6 noiembrie, vreau să le spun că vom convoca două discuții tehnice începând cu această săptămână. Avem o reuniune cu raportor din umbră la Strasburg pe 26 octombrie. Ca să mă refer acum la principalele probleme, mă voi referi acum la seriile de sloturi și la lungimea acestora. Toate grupurile au participat, au făcut uh, propuneri privind seria de sloturi. Ei spun că aici trebuie modificat uh, conținutul de la 15 în, uh, pe vară, la 10 pe iarnă. Se vorbește de asemenea despre introducerea unor reguli locale privind reducerea sau extinderea seriei în funcție de exigențele aeroportului respectiv. Multe amendamente vor să anuleze diferența între sezonul de vară și cel de iarnă, cerând ca tot timpul să fie 5 serii. Un aspect al dosarului mai puțin controversat e menținerea uh, consecutivității seriei de sloturi în funcție de drepturile dobândite. Companiile trebuie să zboare cele 5 serii uh, prevăzute. Dacă nu o fac, riscă să le piardă. După părerea mea, trebuie găsit un compromis în această privință și toate grupurile politice cred că ar trebui să facem să se recurgă la regulile locale în ceea ce privește stabilirea sloturilor. Să există divergențe în legătură cu lungimea seriilor de sloturi. Referitor acum la rețeaua aeroportoară. Există unanimitate în legătură cu um, autoritatea rețelei uh, aeroportoare. Noțiunea, dacă am avea noțiunea de aeroport integrat, procesul de coordonare ar fi mult mai dificil. Deci această idee a autorității uh, rețele aeroportoare nu se bucură de sprijin. Cum în ceea ce privește desemnarea unui aeroport ca fiind coordonat. Aici colegii de la PPE au înaintat mult de amendamente, doamna Foster mai exact, și se cere o redimensionare a rolului comisiei și a gestionarului de rețea printr-o procedură care duce la desemnarea unui aeroport ca fiind aeroport coordonat. Însă nu cred că ar fi bine să avem un compromis în acest domeniu. Referindu-mă la transparența coordonatorilor, pot să vă spun că un aspect din dosar, foarte analizat de colegi, ține de nevoia de a garanta o activitate cât mai transparentă a coordonatorilor. Aici există un consens uh, din partea tuturor colegilor, mai ales a raportorilor din umbră. Și amendamentele propuse doresc o mai mare dependență a coordonatorilor, așa cum a explicat în uh, proiectul de raport, și mai ales niște proceduri mai transparente în ceea ce privește gestionarea datelor, inclusiv a tranzacțiilor personal, cred că acestea trebuie puse la dispoziție sub formă de date individuale și nu agregate, cum uh, propunea comisia la început. Mă bucur că mai mulți colegi, cum ar fi Marcichevici, Marinescu, Țicău, Riche, Sasada, au confirmat prin amendamentele lor conceptul de relație financiară pe care coordonatorul, uh, raport financiar, mă scuzați, acest raport financiar pe care coordonatorul trebuie să-l prezinte în fiecare sezon. Deci fiecare companie trebuie să aibă acces la activitatea coordonatorului. Asta pentru a asigura cât mai multă transparență. O a cincea temă, regula 80. 20. Propunerea Comisiei privind creșterea numărului pragului de mm, sloturi, deci de la 80 la 85, a fost uh, obiectul unor critici din partea tuturor grupurilor, practic, care au înaintat amendamente și care doresc menținerea actualului regim, 80-20. Din uh, analiza amendamentelor se vede că nu se întrevede o soluție alternativă. De aceea, toți colegii ar trebui să-și dea seama că fără o creștere a resurselor privind utilizarea teritorială, nu avem cum să îmbunătățim capacitatea aeroportoară. Propunerea comisiei, dacă ar fi finanțată, ar permite o mai bună utilizare a sloturilor în aeroporturile care suferă de un trafic uh, foarte ridicat toți în ceea ce privește rezervarea sloturilor orare, toți colegii la PP se opun acestei idei, crezând că e prea costisitoare. Avem amendamentul 244 al colegului Sasoli de la socialiști. Ei sunt uh, pentru un uh, alt regim care uh, poate să le dea ulterior companiilor dreptul de a folosi sloturile respective. Sunt niște măsuri pentru a descuraja o utilizare greșită a sloturilor. În articolul 18 știți că se vorbește despre regimul prin care se, se aduc sancțiuni. În ceea ce privește definirea juridică a sloturilor, noi, parlamentarii europeni, trebuie să ne exercităm pe deplin rolul de legiuitor să introducem o definiție juridică a slotului care să uh, meargă mai departe de definiția tehnică din uh, regulamentele anterioare. Să nu uităm că majoritatea colegilor ar prefera să nu întâmpinăm dificultățile existente, însă eu cred că sunt posibile anumite compromisuri. Trebuie să ne gândim la definiția corectă pentru a ajunge la un text care să poată fi acceptat de toată lumea. Semnalez de asemenea uh, contribuția pozitivă a doamnei Lichtenberg, care prin uh, amendamentul 201 confirmă nevoia unei definiții a sloturilor orare prin extinderea unor subiecte, prin extinderea la subiectele juridice care pot fi interesate de această definiție. Acum, transferurile și schimburile de sloturi. Referitor la piața secundară, unii colegi francezi de Veirac, Danten, amendamentul 250, se opune să majoritatea par să confirme această practică care există deja în multele țări schimbul uh, de sloturi prin compensație financiară ar trebui să fie bine reglementat, cu niște norme transparente. Și de aceea uh, văd uh, cu buni ochi multe amendamente, cum ar fi 262, domnul Higgins sau, și mai ales 269 înaintat de colegii Fidanța și Cancian prin care companiilor li se interzice să transfere uh, sloturi uh, contra profit. După uh, ce, având posibilitatea de a utiliza totuși uh, slotul respectiv ulterior. Uh, avem și amendamentul 270, Serachiani, 271, Fidanța Cancean. Aici e vorba de veniturile obținute din vânzarea de sloturi, venituri pentru a îmbunătăți infrastructura. Colegii sugerează că aceste resurse să fie gestionate de autoritatea independentă prevăzută în directiva 12 bar 2009 pentru a evita costuri administrative ulterioare. Eu cred că e o propunere um, corectă. Domnule Simpson, vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat și cred că împreună vom putea găsi un bun compromis cu colegii care au contribuit la acest raport. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Ugias. Mr. Mulțumesc, domnul Fidanță, în numele uh, PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc raportorului pentru activitatea domniei sale pe baza acestui dosar extrem de dificil. Ne-a oferit o imagine foarte bună a situației amendamentelor și a prins toate elementele cele mai importante. Am avut deja o dezbatere uh, pe această temă și acestea fiind spuse o să fiu foarte succint. Vreau doar să repet o parte dintre elementele care au apărut și care au fost incluse în amendamente. În primul rând, principiul folosește-l sau îl pierzi, use it or lose it. În uh, grupul nostru avem un aviz negativ uh, pe această temă. Nu credem că această uh, problemă a pragului, care să se schimbe de la 80 la 85, ar fi utilă. Credem că va fi o problemă destul de dificil de rezolvat și de pus în aplicare din punct de vedere practic. Și de aceea cred că trebuie să facem eforturi mai mari uh, în această privință. Suntem de acord că trebuie să fim ambițioși, dar și Comisia trebuie să joace un rol în îmbunătățirea capacității aeroportoare. În ceea ce privește problema seriilor de sloturi, credem că perioada de 5 săptămâni este bună, dar putem reanaliza situația atunci când vorbim despre aspectul de uh, sloturi consecutive. Apoi mai vorbim și despre regulile locale, acolo unde există într-adevăr împrejurări uh, specifice și poate acolo ar trebui să dăm dovadă de mai multă flexibilitate pentru că asta ar fi util pentru aeroporturile care sunt uh, foarte uh, aglomerate. În ceea ce privește finanțarea coordonatorilor, sunt de acord cu o parte din amendamentele aduse de unele grupuri politice pentru a încuraja o mai bună transparență și în uh, ceea ce privește finanțarea. Acest lucru este într-adevăr extrem de dificil, dar pentru moment Cred că ar fi bine să sprijinim coordonatorii și să ne asigurăm că toți actorii implicați, liniile aeriene, aeroporturile, ajută la transparentizarea mecanismului și că li se acordă coordonatorilor o independență mai mare. Ca răspuns la observațiile domnului Ugias, rezervarea uh, slotului și uh, taxa pentru rezervarea slotului, noi susținem ideea de a-i uh, pedepsi pe cei care au un comportament neadecvat. Credem că e foarte bine să avem sancțiuni eficiente și specifice Dar impunerea de sancțiuni liniilor aeriene, dacă aceste sancțiuni sunt nemeritate sau sunt prea uh, serioase, s-ar putea doar să înrăutățească situația. În ceea ce privește rețeaua de aeroporturi, am venit și noi cu amendamente aici pentru a renunța la această, pentru a elimina cu totul această categorie. Raportorul a venit cu o soluție de compromis sau o soluție intermediară pentru oferirea de informații. Cred că atunci când vom ajunge la etapa de compromis, vom putea ajunge la un acord aici. Este important să nu înrăutățim lucrurile pentru aeroporturi și să nu avem un mediu prea birocratic pentru acestea. În ceea ce privește definițiile juridice ale sloturilor în sine. Sună foarte bine ideea de a veni cu niște definiții juridice adecvate care să ne ajute să înțelegem mai bine cine este de fapt proprietarul unui slot. Pentru că în momentul de față există uh, această problemă a Um, cui deține de fapt un, uh, un slot. Și trebuie să vedem cum putem avea niște definiții juridice care să ne ajute. Și ultima observație, după care o să închei. Majoritatea colegilor din PPE ar dori o transparență mai mare în această piață secundară. Deci poziția grupului nostru este una de, destul de puternică, mai ales uh, din partea colegilor uh, francezi. Unii sunt complet împotriva existenței uh, unei asemenea comercializări pe piața secundară. Eu personal cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru a avea o piață secundară, uh, dar că această piață secundară trebuie să fie bine reglementată și transparentă pe deplin și să nu ducă cumva la uh, speculă ceea ce nu ar avea nicio legătură cu crearea unei capacități mai uh, bune. Dar vom face tot posibilul pentru a ajunge la un compromis uh, din partea grupului uh, socialiștilor. Domnul Soli domnule președinte. Mai întâi, felicitări domnului augias pentru acest raport și, mai presus de orice, vă mulțumesc că ați preluat unul dintre amendamentele depuse de noi. Există câteva puncte pe care aș dori să le, analiz- să le aprofundez un pic. în ceea ce privește coordonatorii. Noi, bineînțeles, am fost avocații unui grad ridicat de independență pentru coordonatori și este important să avem și transparență maximă în ceea ce privește alocarea de sloturi. Dar s-ar putea să apară conflicte de interese între coordonatori și alți protagoniști implicați în acest joc al sloturilor spre exemplu, pe piața secundară. Sunt de acord că trebuie să avem reguli care să garanteze transparență și claritate. Este esențial ca o parte din uh, veniturile din uh, piața secundară să fie uh, folosită la îmbunătățirea infrastructurii existente, astfel încât să se poată îmbunătăți și capacitatea aeroportuară. Poate aceste fonduri ar putea intra într-un fond care să fie uh, administrat de, de autoritățile de reglementare de transport, așa cum este prevăzut în, uh, într-un regulament din 2012 și acolo există și niște reguli. Uh, Există aeroporturi care sunt integrate în uh, rețea. Eu nu cred că este o idee bună să stabilim o nouă categorie de aeroporturi, pentru că asta ar putea duce la confuzie și nu uh, ar ușura neapărat uh, fluxul de trafic s-ar putea să ducă și la mai multe controverse. În ceea ce privește regula 80-20 pentru seriile de sloturi, cred că o parte din propunerile comisiei ar trebui revizuite. Eu sunt de acord cu 85-15, spre exemplu, dar nu toți deputații uh, ar uh, dori acest lucru. Noi credem că 85-15 este uh, un procentaj foarte bun și ar trebui să avem serii mai lungi, mai lungi și consecutive. Nu vreau să introducem prea multă sancțiune aici, mai ales pentru cei care au uh, sloturi și mai ales pentru noi intrați pe piață care vor uh, noi sloturi. Cred că ar trebui să avem o serie de cinci sloturi, dar care să fie consecutive. și în cazul în care un aeroport se aglomerează foarte tare, atunci se poate prelungi seria prin regulile locale, astfel încât ar exista o gestionare a capacității în aeroporturi, ceea ce ar fi un proces mult mai eficient și s-ar utiliza și mai bine uh, sloturile. Această regulă de 85-15 văd că din amendamentele care au fost depuse văd că majoritatea colegilor doresc 80-20. Foarte bine, dar eu cred că am putea prelua propunerea comisiei și am putea păstra aceste serii de cinci, dar consecutive. pentru că ar trebui să acordăm flexibilitate liniilor aeriene și ar apărea uh, uneori diferențe în cazul în care ar trebui să promoveze aceste serii de sloturi. Și cred că dacă intrăm în negocieri cu Consiliul, cred că am putea să dăm dovadă de mai mult curaj atunci când redactăm textul. Ar trebui să fie mai uh, ambițios. Doamna Lichtenberger, din partea verzilor. Um, mulțumesc, mulțumesc mult. Uh, avem acest dosar și nu trebuie să pierdem din vedere faptul că e vorba de un o procent mic din sloturi. Nu este o reglementare generală a tuturor sloturilor, ci este vorba despre o nișă foarte îngustă. Vreau să vă atrag atenția că pentru mine există câteva puncte care totuși trebuie conținute aici. Am văzut ce s-a întâmplat cu cenușa vulcanică și ce criză a generat aceasta. Trebuie să existe un sistem integrat de uh, emitere de bilete de avion și uh, de tren, mai ales în caz de probleme și când e vorba de licitație pentru sloturi, indiferent ce se întâmplă, trebuie să se țină cont de niște criterii de mediu. A continua ca până acum, nu ar face altceva decât să sporească problemele și nu mi se pare că s-ar rezolva suficient uh, lacunele de acum. În ceea ce privește sloturile în sine, discutam dacă e vorba de un bun nematerial care uh, e distribuit așa pur și simplu. Eu cred că avem nevoie de o definiție fermă care să spună exact că e vorba despre un bun public. Iar distribuirea trebuie să se facă pe criterii transparente și pozitive, orientate către protecția mediului înconjurător. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dibaca. Da, Bacar. Er Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să adaug câteva aspecte. Um, raportorul are o sarcină foarte, foarte dificilă. Eu vreau să menționez două aspecte. În primul rând, este foarte important să spunem că întreaga discuție e purtată, de fapt, într-un context internațional și am impresia că noi suntem prea orientați către ceea ce se întâmplă în spațiul intern european. Trebuie să ținem cont de faptul că există implicații și mm, în plan internațional și ar trebui să țină cont și raportorul de acest lucru. În al doilea rând, vreau să mă refer la business aviation, la uh, această nișă specifică și să vedem puțin ce se întâmplă cu uh, um, situația pe aeroporturile regionale și pe cele mari, pentru că tot ceea ce se întâmplă pe aceste aeroporturi are un impact direct asupra mediului economic din imediata înveci- vecinătate. Uh, Așa că ce se întâmplă cu alocarea de sloturi și în cazul uh, acestor uh, noduri, pentru că e vorba de investiție în infrastructură, de uh, investiția în, acest, în această nișă business aviation ca să poată funcționa ca până acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul uh, Waldwin, reprezentantul comisiei acum. Mulțumesc, domnule președinte. Da, Domnule președinte, dumneavoastră menționați uh, uh, acea asemănare cu Eurovision Song Contest. Nu aș vrea să fie cazul și în ceea ce privește alocarea de sloturi cu puncte. Uh, apreciez ceea ce s-a spus până acum. Ce vrem să facem este să uh, utilizăm cât mai bine capacitatea aeroportoară noi suntem pragmatici și încercăm să îmbunătățim funcționarea sistemului în așa fel încât să sporim eficiența, dar fără sporirea costurilor pentru cei implicați. Acesta este modus operandi. Principalele lucruri pe care le-am propus par să fie pe placul celor de la TRAN, pe placul majorității, mai ales în ceea ce privește uh, sporirea transparenței, um, comercializarea secundară și îmbunătățirea transparenței sloturilor. Noi nu am fost uh, radicali, n-am vrut să uh, reformăm sistemul alocării de sloturi. De fapt, noi încercăm să găsim o cale pragmatică. Este foarte clar din aceste amendamente că există mai multe îngrijorări manifestate de toate grupurile politice în ceea ce privește propunerea noastră cu privire la lungimea sloturilor, spre exemplu. Regula de 85-15. Aceste lucruri merg cumva mână în mână, dar am putea să le tratăm și separat. Cu privire la seriile uh, de sloturi și la lungimea sloturilor, uh, am uh, analizat mai multe metode prin care să rezolvăm problema, de exemplu cu o serie de șapte sloturi. Dar beneficiile nu au fost semnificative în plan uh, global. Alte aeroporturi însă sunt extrem de dornice de a încerca să mențină uh, sloturile cât mai lungi, de regula 10-15. Nu vreau să găsim neapărat cu orice preț un compromis, dar dacă ar fi să menținem o serie de 5 ca regulă generală, atunci, așa cum au spus domnul Fidanța și Sasuli, date fiind nevoile aeroportoare, am avea posibilitatea de a extinde seriile prin reguli locale. Așa se întâmplă la Faro, la Düsseldorf, la Lisabona, pe Charles de Gaulle, la Londra, și la Zürich. Trebuie să vedem cum anume putem să captăm beneficiile economice. Din analize pot să vă spun că dacă reușim să uh, extindem seriile pe aceste nouă aeroporturi uh, uh, în plan local, atunci vom avea un beneficiu de 50%. Și asta va însemna că celelalte state membre să poată alege regula generală a serilor uh, mai scurte. Noi suntem convinși, domnule președinte, că, de fapt, trebuie să avem uh, o regulă strictă de 85-15, mai degrabă decât 80-20. Uh, Au existat proteste într-o serie de foruri pentru că se crede că 85-15 intră uh, în contradicție cu practicile generale, în special pentru terțele state. Și dacă îmi permiteți, vreau să, uh, să povesc puțin asupra comentariilor care au fost uh, ilustrate astăzi. Aplicarea regulii de 85-15 pe aeroporturile, uh, pe nodurile aeroportoare, nu ar face ca uh, statele uh, terțe să nu mai poată utiliza regula, o, uh, o, parametrul 80-20 nu există o incompatibilitate aici. În al doilea rând, eu cred că toată lumea știe că Europa are o problemă cu uh, aglomerația aeroport, pe aeroporturi și uh, legislatorul, legiuitorul ar trebui să adopte o poziție care să reflecte această realitate. În al treilea rând, companiile aeriene știu să-și adapteze uh, sistemul, pentru că există linii directoare IATA, uh, dar uh, nici acestea nu sunt uh, implementate cu uh, consecvență peste tot în lume. Noi sperăm că IATA va, își va continua activitatea și că se va recunoaște că aplicarea uh, regulii 85-15 nu este o, un impediment. Nu vor fi costuri adiționale uh, de ajustare și noi sperăm că Parlamentul European va zăbovi asupra acestui aspect. S-au mai făcut uh, și alte comentarii în ceea ce privește noua categorie de uh, aeroporturi de rețea. Uh, Um, se creează o confuzie aici și noi vrem să analizăm amendamentele cu condiția să menținem în vigoare un sistem uh, în statele membre care să um, poată analiza capacitatea aeroportoară și nevoia de servicii aeroportoare pentru ca noi să putem să reacționăm în cazuri de urgență, de exemplu, sau în momentul în care vine vorba despre um, cerul european unic. ce... Apoi, cu privire la definiția slotului, slotul este un bun uh, de uz practic, dar uzul este um, definit de legiuitorul european. Și aici este o dilemă în ceea ce privește uh, proprietarii sloturilor. Ce se întâmplă însă cu uh, comercializarea sloturilor? Este o idee interesantă, atrăgătoare, dar au apărut probleme Uh, la ultima dezbatere, pentru că ar putea fi descurajat comerțul secundar și eficacitatea ar putea fi astfel diluată. Expansiunea aeroportoară ar trebui să fie plătită de linia aeriene prin taxe de aeroport și nu prin comercializarea de sloturi. În ceea ce privește taxa de rezervare de slot, noi credem că acesta este un instrument eficient pentru aeroporturi pentru a uh, descuraja practicile de captare a sloturilor. La Düsseldorf funcționează foarte bine, dar uh, s-a considerat uh, că este în contradicție cu legislația în vigoare. Deci nu trebuie să fie o schemă comunitară, poate să difere de la un aeroport individual la altul și cel mai mult am insista să fie o practică neutră din punctul de vedere al venitului înregistrat, ca liniile aeriene să nu facă bani din asta, astfel încât uh, fluxul de monetar să nu fie direct influențat de ceea ce se întâmplă cu rezervarea. Uh, mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că mi-ați alocat acest timp suplimentar. Chiar am vrut să zăbovesc puțin asupra problemei 80-20 uh, uh, versus 85-15. Mulțumesc și eu. Înainte de a da cuvântul mai departe, există o scrisoare care circulă uh, Uh, din partea liniilor aeriene care fac legătura cu America și nu se știe dacă uh, aplicarea regulii 85-15 ar avea o acțiune de, uh, ar avea drept urmare o acțiune de retaliere. Nu știu, știți dumneavoastră ceva despre asta? Nu vreau să lupt cu americanii, dar avem deja vreo 5-6 bătălii pe care le purtăm cu aceștia și cu cât avem mai puține, cu atât mai bine, cred eu. Ce părere aveți? Vice președintele Calas a primit o scrisoare de la președintele Airlines for America și cred că este cam același document. De aceea am și insistat asupra faptului că noi nu credem că aceasta este o problemă care să afecteze terțele state. Nu cred că vom avea un uh, front deschis aici. Și nu cred că Statele Unite trebuie să discute despre uh, acțiuni ca răspuns a măsurilor noastre. Avem și normele IATA, dar, după cum am spus, nu sunt uh, urmărite cu consecvență. Uh, de, toți, de către toți actorii. Noi stăm la dispoziția acelora, acestora pentru discuție, dar eu nu cred că e vorba de uh, acțiuni de răzbunare ca și uh, o soluție realistă sau un rezultat realist. Mulțumesc, raportorul. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să le mulțumesc uh, din inimă tuturor colegilor care au luat cuvântul astăzi aici. le mulțumesc pentru abordarea constructivă și responsabilă pe care o au la acest dosar. Toate grupurile și toți cei care au intervenit au dat dovadă de o astfel de abordare. De asemenea, vreau să vă spun că apreciez foarte mult și flexibilitatea manifestată de comisie. Într-adevăr, comisia se menține, își menține fermitatea în legătură cu anumite elemente, însă totuși dă dovadă și de deschidere în ceea ce privește uh, și acest lucru ne va permite formularea unor decizii uh, împreună. Eu am vorbit foarte mult la început, deci acum uh, nu voi mai spune decât câteva lucruri. Eu nu m-am referit la anumite aspecte, cum ar fi business aviation. E un aspect uh, în privința căruia cred că ar trebui să avem o integrare. Deci sunt anumite părți din traficul aerian care sunt fundamentale pentru a avea un sistem de transporturi integrat. De asemenea și biletele integrate cu sistem, sistemul feroviar, da, și asta merge în aceeași direcție despre care am vorbit de mai multe ori. Da, și eu cred că diferiții colegi aici ne vor sprijini. Mai sunt și alte aspecte, cum ar fi compatibilitatea între opțiunea noastră și cea a aeroporturilor extraeuropene. Și aici cu siguranță vom aprofunda lucrurile pentru a ajunge la o concluzie. Deoarece nu ne dorim un sistem uh, închis un sistem care să nu poată fi integrat cu alte sisteme. Și bineînțeles, nu avem cum să amenințăm uh, amenințări uh, din partea nimănui. Rolul nostru este să fim legiuitori, trebuie să reprezentăm cu demnitate interesele pentru care ne luptăm, sunt interesele cetățenilor și instituțiilor în cadrul cărora reprezentăm interesele cetățenilor. Asta nu e o declarație de război, ci asta înseamnă că suntem dispuși să dialogăm și eu îmi voi menține um, eforturile și sunt sigur că și raportorii din umbră o vor face, dat fiindcă până acum au colaborat foarte bine. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Vă reamintesc că votul va avea loc pe 6 noiembrie Plenara va fi în decembrie, deci raportul va fi în plenară în decembrie. Vor fi doar două părți din așa numitul pachet aeroportuar. Vă mulțumim foarte mult, domnule Ugias. Și aici se încheie punctele de pe ordinea de zi. Reuniunea coordonatorilor era programată la ora 5. Să le reamintesc membrilor că Ședința de mâine va fi în altă sală și anume în sala A3G3. Deci vă rog să vă luați toate documentele cu dumneavoastră pentru mâine dimineață când ne vom revedea. Deci întrerupem ședința până la ora 5. Thank you.